alătura în Consiliu acestei poziții a Parlamentului, ceea ce ar fi o mare ușurare pentru toți acei britanici care își petrec viața la soare în Spania. Președintele, mulțumesc că uh, declară încheiată dezbaterea comună și votul va avea loc mâine la orele 12. Și acum, pe ordinea noastră de zi, este raportul doamnei Elena Oana Antonescu cu privire la dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare. Mai întâi are cuvântul doamna Antonescu timp de 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi

Mulțumesc, spune președintele. Acum uh, poziția uh, Comisiei va fi exprimată din nou de doamna comisar Redi. Stimați membri ai Parlamentului European, mâine veți vota uh, textul directivei cu privire la dreptul la un avocat și dreptul la comunicare în urma arestării. Va fi un moment important și solemn care va arăta că Uniunea Europeană este o Uniune care respectă și salvgardează drepturile individuale. Vreau să felicit pe doamna Antonescu pentru că a depus nu doar o muncă dificilă, ci a dat dovadă de abilități de diplomație deosebite și în uh, cooperare cu raportori din umbre a reușit să mențină uh, valabile, să mențină în picioare ambițiile deosebite ale acestui raport. Așa cum a făcut-o și doamna raportor, vreau să evidențiez și meritele președinției irlandeze, pentru că bazându-se pe uh, eforturile președințiilor anterioare, președinția irlandeză a făcut o treabă excelentă. Au trecut uh, acum doi ani de la prezentarea uh, prim, primei noastre propuneri, în iunie 2011 și mulțumită spiritului de compromis și atitudine constructive de toate părțile s-a ajuns la un compromis. Știu că discuțiile n-au fost întotdeauna simple, a fost dificil să ajungem la uh, Eh, anumite compromisuri în ce privește derogările, în ce privește căile de atac. Dar iată că am ajuns la un compromis care este compatibil cu, cu standardele eh, Curții Europene pentru Drepturile Omului și care eh, păstrează în picioare ambițiile inițiale ale proiectului. Aceste drepturi se află printre cele, drepturile de bază care afectează cetățenii în diferite situații de viață. Există 8 milioane de spețe uh, uh, penale pe an în Uniunea Europeană și uh, trebuie ca fiecare dintre acestea să se desfășoare după niște garanții procedurale. Deci trebuie ca fiecare uh, suspect uh, Uh, sau acuzat să fie uh, însoțit de un avocat, să aibă dreptul la comunicarea cu familia dacă uh, persoana acuzată sau suspectată se află în străinătate, trebuie să-i se garanteze accesul la serviciile consulare ale statului de origine. Orice formă de comunicare între un suspect și avocatul său trebuie fie uh, garantate pentru a se garanta uh, în cele din urmă dreptul la apărare. Și uh, nu trebuie să existe excepții decât poate izolarea geografică extremă. persoanele arestate trebuie să aibă dreptul la um, consiliere atât în țara în care sunt reținute, arestate, cât și în uh, țara care emite mandatul de arestare. Este o noutate în cadrul de reglementare actual și va uh, ameliora punerea în aplicare a mandatului european de arestare. De asemenea, va garanta drepturile procedurale în practică. Acum ține de noi să vedem cum anume va fi pusă în aplicare această directivă, pentru că această aplicare este esențială. Trebuie ca o legislație europeană să fie aplicabilă așa cum s-a întâmplat și în cadrul mandatului european de arestare. Tocmai de aceea, proiectul de directivă vine să consolideze încrederea reciprocă în uh, instrumente cum uh, sunt mandatul european de arestare sau alte instrumente. Așadar, după adoptare va trebui să lucrăm uh, la transpunerea acestui element legislativ și apoi Comisia va decide cum anume vor aplica statele membre acest element legislativ în practică. Iar statele membre vor Uh, vor aplica un scrutin acestor norme și vor arăta în ce măsură uh, se poate aplica în practică această măsură. Mă bucur că avem un progres consemnat atât de important în domeniul drepturilor procedurale. De exemplu, în ce privește interpretarea și traducerea, am uh, avut deja o uh, directivă, am avut uh, directiva privind informarea și acum avem și directiva cu privire la dreptul de a fi asistat de un avocat și drepturile victimelor infracțiunilor sunt uh, acum garantate printr-un act adoptat uh, anul trecut, astfel încât victimele uh, infracțiunilor au și ele acces la actul de justiție și pot participa la procedura penală invocându-și dreptele. Prin toate aceste măsuri întărim statul de drept și uh, spațiul justiției și libertății și securității în Europa. Comisia intenționează să prezintă în cele următoare măsuri cu privire la prezumția de nevinovăție, de asemenea, în ce privește asistența uh, juridică oferită unor categorii speciale, cum ar fi copiii. În încheiere, vreau să-mi exprim încă o dată respectul deosebit pentru Parlamentul European în calitate de colegiuitor în domeniul dreptului penal și cred că acest element legislativ va constitui un progres eh, semnificativ cu care eh, chiar și în campania eh, electorală parlamentară veți putea să vă mândriți, să arătați, iată, una din poveștile de succes care uh, Uh, au fost uh, adoptate aici în Parlamentul European. Mulțumim, uh, doamne comisar, pentru recunoașterea acestor merite și acum urmează vorbitor în numele grupurilor parlamentare. Mai întâi, doamna Mathieu, timp de un minut și jumătate. Oh, bocsánatot kérek, excuse me. Îmi cer scuze, spune președintele, am comis o greșeală. Mai întâi, dorim să auzim punctul de vedere și avizul uh, Comisiei Libe. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raportor din partea Comisiei Juri și în calitate de raportor din umbră din partea verzilor, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând, doamnă comisar dumneavoastră și doamnei raportor Antonescu, pentru acest raport foarte bun și pentru colaborarea foarte bună de care am dat dovadă cu toții. Cred că am ajuns cu adevărat la un rezultat foarte bun. Acesta este un pas extrem de important în direcția drepturilor cetățenilor din Europa. Faptul că avem o protecție juridică acum la nivel uh, european unitară și uh, aceasta este chiar o chestiune obligatorie. Este un pas extrem de important înainte, vor trebui să urmeze și alți pași. Următorii pași sunt deja destul de clar, previzibili, cum ar fi, de exemplu, și uh, asistența juridică, dar cred că și uh, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a măsurilor în cadrul uh, mandatului de arestare, mandatului de anchetare, toate acestea ar putea și ele să beneficieze de standarde comune, chiar și în ceea ce privește procurorul european. Suntem pe calea cea bună și acum este mingea la statele membre să implementeze aceste drepturi și să se asigure că pașii următori vor putea să aibă loc uh, și, bineînțeles, cu asistența Parlamentului European și a Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum, într-adevăr, haideți să dăm cuvântul doamnei Matiu timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar dragi colegi aș vrea în primul rând să o felicit pe doamna antonescu pentru pentru tenacitatea sa, pentru simțul de consens pe care l-a avut, pentru că a avut nevoie de doi ani și mai multe președinții pentru a ajunge la un text um, echilibrat. Așa cum a spus deja doamna raportor și, de asemenea, doamna comisar, e vorba de o mare reformă a justiției încă de la începutul mandatului, după dreptul la interpretare, traducere, dreptul la informare. Iată, în ziua de astăzi, avem uh, în fața noastră accesul uh, la avocat pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Este o chestiune majoră pentru Europa Justiției de un lucru, și este un lucru de care ne vom face aminte mai târziu. În felul acesta, fiecare cetățean are dreptul de a beneficia de expertiză, de consilierea unui avocat, ținând cont și de necesitățile anchetei pentru a nu uh, pune obstacole în slujba de aflării adevărului și a justiției și aceasta pentru a garanta un proces echitabil pentru toată lumea. Textul include și exigențele imperioase referitoare la dreptul de acces la un avocat, lupta împotriva terorismului și împotriva criminalității organizate. Un text care întărește justiția, garantând drepturile persoanelor suspectate sau acuzate, astfel încât justiția să se facă până la urmă. Doamnă comisar, îmi pare rău că acest text nu a fost prezentat în același timp cu un text în legătură cu ajutorul jurisdicțional. Aceasta ar fi dat mult mai mult sens acestei propuneri și aceasta ar fi dus la un acces real și nu doar cu ajutorul unui avocat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele socialiștilor are cuvântul doamna Guillaume. Mulțumesc, domnule președinte, colegi. Odată cu votul de mâine cu privire la această directivă pe tema dreptului de a fi asistat de un avocat, ne putem să dăm dovada că, într-adevăr, se poate chiar, se pot face progrese în ceea ce privește protecția cetățenilor. Trebuie să salutăm faptul că acum, prin această măsură, vor exista mai, o încredere mai mult mare între statele membre reciprocă. Acest text, la care se lucrează deja de 2 ani, va putea să permită ca un proces echitabil să devină o realitate în Europa. De exemplu, principiul confidențialității comunicării cu avocatul este asigurat, ceea ce era un punct important pentru a putea cu adevărat garanta o uh, exercitare a dreptului la apărare. Vrem însă să, minim, să limităm la minim derogările uh, permise de la principiile generale, însă totuși există anumite particularități naționale și de aceea avem mai multe dispoziții în această legislație care permit totuși să uh, lase, lasă o portiță pentru anumite derogări. Accesul uh, de a, la un avocat nu poate să fie um, garantat decât dacă există și un drept la asistență juridică gratuită, pentru că fără această dispoziție ar putea să nu fie pus în aplicare. De aceea vreau să vă amintesc, uh, doamnă comisar, să ne faceți o propunere cât mai repede pe acest tem, pentru, temă pentru a putea să facem, în fine, uh, un pas înainte pe această temă care este încă foarte inegală între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele ALDE, doamna Lutford. Două minute. Intervenție fără microfon. Ehm, am avut privilegiul de a colabora cu raportoarea ehm, și în eh, ce privește eh, directiva privind interpretarea și traducerea. Această directivă însă este chiar mai importantă decât cele două care au eh, fost premergătoare pentru că astfel se ridică standardele în materie penală peste tot în Uniunea Europeană, inclusiv în aplicarea mandatului european de arestare și în punerea aplicarea altor măsuri. Eh, au trecut niște ani de la începerea punerii în aplicare mandatului european de arestare, deci era necesară această directivă și era chiar urgentă și tocmai de aceea vreau să evidențiez meritele doamnei Antonescu. De exemplu, în, în raportul său se oferă garanții procesuale și procedurale tuturor acuzaților și suspecților. De asemenea, sunt obligate statele membre de a lua măsuri pozitive în ce privește uh, Uh, facilitarea accesului la un avocat a persoanelor uh, arestate sau reținute. Și cum a spus și doamna uh, Reding, o reprezentare corespunzătoare a persoanelor care sunt afectate de punerea în aplicare mandatului european de arestare este importantă. Ca membru din Regatul Unit, eu, poziția mea este de optin pentru această directivă. Și vreau să mulțumesc doamnei Antonescu și a raportorilor din umbră pentru uh, disponibilitatea lor de a uh, fi flexibil față de uh, dreptul care, norma de drept existentă în Regatul Unit, dreptul cutumiar. Iar în ce privește calendarul, fai de parcurs, cred că trebuie să uh, facem în așa fel încât la punerea aplicare să nu mai avem detenție de lungă durată înainte de faza procesorală. Mulțumesc, spune președintele, și acum în numele ECR, domnul Vecekovski. Un minut și jumătate. Panie przewodniczący, rozpoczynamy akt prawny wyrazy uznania. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim acum despre un, un act foarte important și aș vrea să felicit raportorul. Aș vrea să mulțumesc și Comisiei Jurii pentru amendamente foarte interesante pe care le-a prezentat. Și tocmai la acestea aș vrea să mă refer acum. Există un amendament, amendamentul 11, care nu-mi place prea mult și care limitează domeniul de aplicare în ceea ce privește controlul perioadei de arest și problema este cum poți să evaluezi dacă o persoană este hărțuită în timpul detenției, pentru că aceasta este problema supusă în acest amendament. Așa că aș vrea să mă întorc la textul original și să renunțăm la acest amendament. Există și alte elemente importante care ar trebui să fie garantate și să existe uh, un alt amendament 13 care se referă la persoanele handicapate și drepturile acestora, iar practica ne arată că tocmai aceste persoane sunt uh, cele care sunt mai hărțuite sau cărora li se încalcă drepturile. E vorba de persoane vulnerabile care devin victime facile pentru um, cei care reprezintă legea. Iată de ce este atât de important să fie protejați. Și vă mulțumesc în primul rând că ați ținut cont de această problemă și mulțumesc încă o dată pentru un proiect legislativ foarte bun. Mulțumesc și acum urmează doamna Kinga Gal. Mulțumesc. Uh, mai întâi, permiteți-mi să o felicit pe doamna raportare pentru excelenta sa activitatea și pentru disponibilitatea sa pentru compromis. În ce privește interpretarea și dreptul de informare, um, acum, în al treilea rând, uh, dreptul de a fi asistat de un avocat uh, devine un instrument uh, care completează punerea aplicarea aplicare a unor drepturi fundamentale. Directiva este foarte importantă pentru că într-o Europa în care nu mai există frontiere, Doamna Kinga Gal s-a întrerupt. Pot continua? Mm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așadar, Uh, directiva este de importanță esențială pentru că într-o Europa lipsită de uh, frontiere în care uh, mărfurile, persoanele și serviciile circulă liber, este necesar să existe și prevederi care să se aplice persoanelor care sunt implicate în proceduri penale Eh, și eh, aceste drepturi trebuie cunoscute pentru că ele sunt eh, foarte importante. Dreptul de a fi asistat de un avocat, dreptul de a, fi, de a putea contacta familia, de a fi informat și așa mai departe. Toate aceste garanții procedurale care sunt uh, concrete și care, uh, care pun în aplicare până la urmă drepturile și principiile noastre fundamentale, acestea sunt cele care fac din Europa mai mult decât doar o etichetă sau declarație. Mr. Romero, you have the floor for two minutes. Domnul Romero, aveți cuvântul uh, timp de două minute. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte în calitate de raportor din umbră pentru grupul sd la această directivă aș vrea și eu să mulțumesc uh, pentru că mâine vom vota o parte importantă a pachetului de garanții procedurale care care a început cu uh, lucrările președinției suedeze. Dacă ne dorim o adevărată Europa a justiției, acest pachet trebuie să meargă mai departe. Pentru a avea o Europa sigură, am introdus uh, mandatul de arest uh, european, arestare europeană și acum, prin această directivă, facem ca această Europa să fie și mai echitabilă și echitabilă și pentru cei asupra cărora planează un mandat de arestare european. Echitabilă pentru că ne-am dorit ca fiecare persoană să aibă dreptul la un avocat uh, încă din momentul în care sunt suspectate aceste persoane. Aș vrea să mulțumesc raportorului, comisiei, președinției irlandeze pentru că am reușit până la urmă să ajungem la un acord la teme foarte importante, pentru că nu este vorba aici de o directivă pentru a lupta împotriva terorismului, ci este o directivă pentru a oferi niște garanții. Iată de ce tot ce am obținut în ceea ce privește confidențialitatea, în ceea ce privește limitările impuse asupra hărțuirii și așa mai departe, toate acestea sunt, au fost provocări importante pentru noi, dar textul trebuie să devină realitate. S-a vorbit uh, de asemenea de asistența juridică gratuită atunci când persoana respectivă nu dispune de mijloacele necesare, nu s-a, susținut, nu s-a ținut cont de ajuns de persoanele handicapate și de asemenea plafoanele minime pentru persoanele suspectate care pot să-și plătească sau nu această asistență juridică. Există aceste lacune și nu dorim ca acest mandat să se termine în felul acesta. Vă mulțumesc!

Köszönöm szépen. Mulțumim foarte mult. Și acum trecem la intervențiile spontane. Domnul Dias de Meira. Mulțumesc, domnule președinte. Prin această directivă, dreptul penal se întărește. Există mai multe garanții, mai mare justiție și de calitate. Persoanele suspectate și acuzate vor avea dreptul la un avocat încă de la procedurile preliminare, indiferent de faptul dacă se, această persoană este deținută sau nu. Aceasta prin intermediul unei notificări a procedurilor și nu vor exista limitări în ceea ce privește întâlnirea cu avocatul respectiv. Există și un drept de comunicare încă din momentul detenției cu o persoană pe care persoana respectivă o alege. Și un alt element important, uh, comunicările între persoana suspectată și avocat vor fi supuse confidențialității fără niciun fel de derogare. Aș vrea să felicit pe doamna Elena Antonescu pentru o muncă excelentă, pentru tenacitatea deosebită de care a dat dovadă într-un dosar atât de complex. Și aș vrea, de asemenea, să cer comisiei să prezinte raportul în legătură cu asistența juridică gratuită. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele. Și acum urmează domnul Hidalgo. Mulțumesc. În calitate de avocat timp de patru decenii, salut această etapă importantă de astăzi. Însă, în același timp, lamentez faptul că nu se ține cont aici de asistența juridică gratuită, pentru că acest concept este prea dispers și de competența națională. Cred că o justiție de calitate și la timp, așa cum s-a spus aici, așa cum o avem în Spania, prin avocatul din oficiu, deși ministrul actual nu este prea entuziasmat în legătură cu această instituție și retribuția corectă a tinerilor avocați, toate acestea cred că ar garanta drepturile procedurale ale persoanelor din instanță și ar asigura o justiție mai rapidă. Aceasta nu ar trebui să presupună costuri crescute pentru contribuabili și ar aduce avantaje pentru toată lumea, în special din punctul de vedere al libertății și democrației. Mulțumesc! Köszönöm szépen. Mulțumim frumos și acum eh, dăm cuvântul doamnei Bilbao tot pentru un minut. Mike, please. Cu microfon vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Antonescu pentru munca sa deosebită. Toate directivele care se referă la sistemul penal din statele membre sunt directive complexe, dar îmbunătățesc uh, sistemul de protecție a drepturilor fundamentale. Aici avem o directivă care va reaminti tuturor că cedo nu a considerat ca fiind valabile dovezile care sunt obținute fără prezența avocaților. De asemenea, procedurile realizate împotriva excepțiilor pentru a facilita accesul la asistență juridică. Sper ca data viitoare să facem mai multe progrese și înțeleg care sunt dificultățile pentru a lupta împotriva criminalității organizate, pentru că am trecut prin asta în propria mea țară. Însă, din păcate, de pe urma acestor excepții s-a ajuns la cazuri de tortură. Cred că controlul biografic al deținuților a prevenit aceste, apariția acestor riscuri. De aceea poate ar trebui să avem un prag minim de garanții care să fie respectate în întreaga Europa. Doamna Reding, cred că ar trebui să preluăm bunele practici din alte țări la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Bronz tot un minut. Uh, Mulțumesc. Chiar dacă această directivă nu se aplică încă Marii Britanii, există chestiuni de îngrijorare. Cred că conținutul uh, propunerii este foarte sănătos, într-adevăr, și suspecții și acuzații vor putea să beneficieze de aceste drepturi. Însă, după părerea mea, nu este nevoie de o legislație la nivel european pentru așa ceva și cel puțin nu o astfel de legislație pentru că nu ar putea satisface nevoile cu totul. Uniunea Europeană nu este încă toată lumea și chiar dacă oamenii circulă în toată lumea, nu vor vizita doar statele membre. Ceea ce este necesar nu este o legislație europeană, ci este vorba de un tratat internațional, astfel încât cât mai mai multe state să fie semnatare în lume, așa încât uh, toate drepturile să se poată aplica tuturor statelor semnatare. Nu pot decât să simt că această directivă nu este neapărat despre drepturile suspecților, cu mijloacul care este legislația europeană, ci despre extinderea competențelor Uniunii Europene, despre dreptul uh, unor cetățeni care de fapt nu are aceste drepturi Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din nou, în numele Comisiei, ne vorbește doamna Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem din nou unanimitate aici. Cu toții suntem de acord că ceea ce facem acum este o chestiune esențială pentru sistemul european al justiției și pentru echitate în toate statele membre. Vreau să mulțumesc pentru cooperarea Parlamentului în această uh, procedură de codecizie pentru a putea ajunge la rezultatele acestea. Am obținut foarte multe, dar bineînțeles mai avem multe de făcut. Mulți dintre dumneavoastră ne-ați cerut să facem și pasul următor. Pasul următor, după cum v-am spus, va veni la toamnă și va fi un pachet de inițiative și măsuri speciale de garanții pentru copii, asistență juridică sub prezumția de nevinovăție deci dacă avem toate aceste elemente pe lângă pachetul pe care l-am hotărât până acum, cred că putem spune cu adevărat că ne-am asigurat cu adevărat că există justiție în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar! Și acum să dăm din nou cuvântul doamnei Antonescu. Domnule președinte și mulțumesc colegilor pentru cuvintele frumoase și pentru dezbaterea valoroasă pe care am avut-o uh, în această uh, după amiază

Eh, doamna Latford eh, a vorbit despre faptul că avocatul trebuie să